Vă urez bun venit la ședința Comisiei de Control Bugetar, luni seara la Strasburg. Aveți deja ordinea de zi, nu cunosc să se fi solicitat modificări, cunoaște deja regimul lingvistic, iar ca de obicei această întâlnire este transmisă pe internet. Doresc să îi urez bun venit uh, noi coordonatoarea secretariatului care se află pentru prima dată alături de noi. Vă mulțumesc și bun venit, vă mulțumim că stați alături de noi. Vă cunoaștem deja de la serviciul juridic, deja de ani bune ați însoțit serviciul uh, Comisiei de Control Bugetar, iată de ce Dumneavoastră sunteți un chip cunoscut. Trec deja la punctul 3 de pe ordinea de zi, raportul special al Curții de Conturi referitor la asistența acordată Ucrainei și trec deja uh, la uh, raportul delegației care s-a deplasat în Ucraina. Eu am fost șefa delegației care s-a deplasat în Ucraina în 16-19 mai 2016. Aveți deja raportul detaliat al acestei delegații. Am, am avut uh, în delegație și un membru al, delega- al Curții de Conturi Colegul Fașacaș a fost uh, alături de noi, iar raportor este colegul Țeler, căruia îi urez de asemenea bun venit. Reprezentantul Curții de Conturi primește imediat cuvântul pentru a ne prezenta raportul, domnul Fazacaș. Stimată Direct, stimată doamnă președinta Comisiei de Control Bugetar, dragă Inge, dragi membri ai Comisiei de Control Bugetar, am să vorbesc într-un amestec de limbi. Dacă se poate, aș prefera să vorbesc limba germană, însă raportul în sine a fost redactat în limba engleză. Am să trec așadar la limba engleză, însă înainte de a face acest lucru, dați-mi voie să vă mulțumesc din suflet faptul că ați găsit timpul și ne-ați oferit posibilitatea de a vă prezenta acest raport astăzi. Acum, înainte de a trece la raport, aș dori să spun deja Înainte de toate să vă felicit pentru că ne-a spus la dispoziție un document de lucru. În acest document de lucru um, faceți comunicări bazate pe descoperirile și recomandările raportului nostru referitoare la deciziile politice care au fost luate și cred că în așa fel pot coopera actorii implicați, pot uh, coopera COCOBU, Parlamentul European, așa putem să ne desfășurăm activitatea de specialitate bazată pe expertiza noastră, punându-vă la dispoziție documentele necesare care conțin informații utile pentru care vă permit să luați deciziile politice necesare. Veți înțelege că nu e deloc ușor, având în vedere chestiuni, având în vedere cât de delicate sunt chestiunile de care ne ocupăm, E greu să lăsăm deoparte aspectele politice. Ne-am uh, orientat uh, așadar la um, asupra asistenței care a fost furnizată Ucrainei până în 2016 este în, însă o problemă de amploare și iată de ce este fundamental că deciziile politice deja sunt prevăzute în raportul dumneavoastră. Dați-vă voi să încep deja cu prezentarea mea. După cum vedeți, avem deja o prezentare pregătită puteți să urmăriți pe ecran. Dați-mi voi înainte de toate să încep cu importanța acestui raport. Din câte știți, Ucraina este unul din vecinii direcți, cei mai importanți ai Uniunii Europene. Um, instabilitatea politică și instituțională și, finan- și dificultățile financiare afectează țara. Asistența financiară din partea Uniunii Europene, și aceasta este întrebarea, aceasta este de fapt misa jocului de astăzi, din 2007 până 2015, s-a ridicat la 5 miliarde de euro, 1,6 miliarde de euro în asistență nerambursabilă, plus 4,3 miliarde de euro în împrumuturi macrofinanciare. Uh, Răspunsul Uniunii Europene la evenimentele de pe Maidan din 2014 a fost perioada în care ne-ați uh, rugat să începem cu raportul asupra Ucrainei. S-a ridicat la o asistență uh, de un volum total de 11,2 miliarde de euro. Colegii mei vă pot furniza informații suplimentare. Singura întrebare a fost că dacă Comisia și Serviciul de Acțiune Externă uh, au furnizat asistență într-un mod bine pregătit, adecvat și au sprijinit uh, transformarea Ucrainei uh, într-un stat de drept, cât și în uh, gestionarea um, finanțelor publice și lupta împotriva corupției. Acestea au fost considerate sectoarele cheie pentru viitorul Ucrainei în deosebi ultimul sector în 2014 uh, a jucat un rol important, mai ales în ceea ce, a privit, uh, în ceea ce privește siguranța aprovizionării în Europa. Dați-vă să încep cu concluzia de ansamblu. Asistența Uniunii pentru Ucraina a funcționat în parte pentru a transforma Ucraina într-un stat bine guvernat. Însă, instabilitatea politică, administrativă și economică a restricționat amploarea sprijinului pe care l-a acordat Uniunea Europeană. Încă de la evenimentele din 2014, de pe Maidan, Uniunea Europeană a cooperat uh, cu Ucraina. Există încă riscuri considerabile. Răspunsul crizei din Ucraina din 2014 cât uh, și asistența acordată de 11,2 miliarde de euro au reprezentat o soluție de urgență menită să pună rapid la dispoziția Ucrainei sume considerabile care să îi permită să înfrunte situația delicată cu care se confrunta. Nu exista însă la momentul respectiv o strategie bine de conturată. Dați-mi voi să trec la concluzii și la descoperiri în ceea ce privește gestiunea finanțelor publice și lupta împotriva corupției. Asistența furnizată de Uniunea Europeană a dus la atingerea în parte a unor rezultate solide în ceea ce privește lupta împotriva corupției și gestiunea finanțelor publice. Până în 2014, rezultatele au fost incomplete și au uh, dovedit uh, întârzieri, ducând la um, atingerea parțială a obiectivelor uh, stabilite pentru reforme. În ciuda asistenței furnizate până în 2014, rezultatele atinse până acum sunt în continuare fragile. Suspendarea plăților um, pentru sprijin bugetar și liberalizarea vizelor uh, au jucat un rol important. Monitorizarea implementării asistenței din partea Uniunii Europene a, s-a desfășurat în mare parte în mod eficace. În ceea ce privește sectorul gazelor naturale, dialogul cu Ucraina a contribuit la îmbunătățirea parțială a guvernanței sectorului gazelor naturale, asigurând în acest fel siguranța aprovizionării pentru Uniunea Europeană. Până în 2014, asistența Uniunii Europene a avut un impact limitat asupra funcționării sectorului gazelor naturale ucrainean și a dus la rezultate amestecate. Cu toate acestea, s-au atins de atunci obiective importante. În aprilie 2015, de pildă, s-a adoptat o legislație uh, referitoare la sectorul gazelor naturale. Dialogul UE-Ucraina a fost influențat de angajamentul Ucrainei, cât și de opiniile divergente existente între actorii uh, implicați în dialog sau cules date de înaltă calitate, însă raportarea UE-Ucraina nu a detaliat uh, în mod suficient uh, problemele cu care s-au confruntat uh, pe parcurs. În urma acestor descoperiri am venit cu o serie de recomandări. În primul rând, să se pună accentul, un accent superior asupra gestionării finanțelor publice în dialogul cu Ucraina să se consolideze dialogul de politică, să se analizeze posibilitatea lansării unui proces de reformă în ceea ce privește gestiunea finanțelor publice. Recomandarea cu numărul 2 să se îmbunătățească alocarea, felul în care se alocă asistența financiară, să stabilesc um, indicatori pentru sprijinul bugetar din cadrul CFM, de asemenea, condițiile pentru acordarea împrumuturilor macrofinanciare, de asemenea, trebuie lămurite. Aceste condiții trebuie să se sprijine în mod reciproc, să se lucreze îndeaproape cu partenerii atunci când se negociază și se stabilesc, se stabilesc condiții. Să se ajungă la un echilibru între uh, um, stimulentele de natură politică și economică. Recomandarea cu numărul 3 să se simplifice felul în care se acordă asistență din partea Uniunii Europene. În continuare, să se folosească uh, plățile pentru sprijin bugetar sau acesta să fie suspendat atunci când nu se atinge progresul dorit. Recomandarea cu numărul 4, să se placeze un accent sporit asupra execuției durabile a reformelor. Să se impună condiții uh, legate de punerea în aplicare a unor reforme pentru um, combaterea corupției și gestiunea finanțelor publice, de care să depindă acordarea asistenței din partea Uniunii Europene. Și, în ultimul rând, recomandarea cu numărul 5, în ceea ce privește sectorul gazelor naturale, luarea unor măsuri astfel încât uh, sprijinul UE să devină mai eficace, să se pună accentul pe colectarea datelor, verificarea și analiza acestora, să se strângă informații mult mai fiabile și care să poată fi verificate chiar și în condițiile cele mai adverse. Iată așadar informațiile principale care au fost comunicate și prese și care au atras atenția opiniei publice. Nu ține însă de mandatul nostru să discutăm cu reprezentanții presei, trebuie însă să vă scot în evidență că nu s-a înțeles uh, corect sau a fost interpretat greșit de anumiți reprezentanții ai mass media afirmând că Ucraina este cea mai coruptă țară din Europa. Dați-mi voie să vă precizez. E, Cuantificarea nivelului corupției nu se regăsește în mandatul nostru. Nu avem posibilitatea de a o cuantifica. Am evaluat doar, am luat doar evaluarea făcută de Transparency International, de altfel în acord cu Comisia și cu autoritățile ucrainiene. Am, am descoperit că, evident, acest sector trebuie uh, încadrat în raportul nostru. Însă, discuția care s-a generat în presă nu a fost uh, impulsionată de noi, ci a fost alimentată de Transparency International. Faptul că gestionarea finanțelor publice ale Ucrainei și combaterea corupției reprezintă cele două domenii cheie de care atârnă viitorul țării și că asistența UE ar trebui să devină în viitor, um, să livreze în viitor rezultate durabile, astfel încât această țară să se îndrepte înspre Occident în ceea ce privește evoluția economică și guvernanța statului. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru această ocazie. Mă aflu în continuare la dispoziția dumneavoastră, aștept cu mare interes întrebările dumneavoastră privind raportul nostru. Mulțumesc! Raportorul Joachim Zeller Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc colegului Fazecaș de la Curtea de Conturi și colaboratorilor și colaboratoarelor pentru acest raport. Raportul a fost un, procesul a fost unul uh, foarte simplu și anume referitor la asistența pe care a oferit-o Uni Uniunea Europeană Ucrainei și pe care o oferă în continuare în, uh, într-un context destul de complicat din punct de vedere politic. Raportul Curții de Conturi cuprinde intervalul 2007 până 2015 ca interval care face obiectul verificării. Asta înseamnă fosta perioadă de sprijin 2007-2013, o depășește însă un pic și um, o ia în calcul incluzând de asemenea ultimii doi ani până 2015. Între timp se află un clivaj politic uh, considerabil în ceea ce privește peisajul politic din Ucraina. Până în 2013 a trebuit să constatăm sunt de altfel și constatările curții de conturi că asistența furnizată Ucrainei în ceea ce privește acel uh, acord de parteneriat care a fost uh, semnat la puțin ani după independența Ucrainei, în 94. A fost adesea greu să se cuantifice eficacitatea asistenței furnizate în cadrul acelui acord de parteneriat. Așadar, în ceea ce privește eficacitatea și conformitatea sa, în ceea ce privește felul în care au fost folosite fondurile. Uh, acest acord de parteneriat și cooperare a fost uh, înlocuit de un uh, instrument, de un acord de asociere, care a fost de asemenea negociat de-a lungul unor ani, după care în cele din urmă a dus la uh, situația în care sub președintele Ianucovici, în ciuda așteptărilor, acest acord de asociere din cauza presiunii Rusiei nu a fost semnat. S-a produs o mișcare, o mobilizare a populației în Ucraina, care a scris istorie în piața Maidan. Cetățenii Ucrainei nu doreau să accepte faptul că apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană nu ar fi trebuit continuată uh, pentru că acordul de asociere ar fi reprezentat un pas important în apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană. Protestele cetățenilor uh, sau în cadrul acestor proteste s-au înregistrat și numeroase decese. A avut uh, totuși un succes pentru că a dus la o schimbare politică în Ucraina, iar noul guvern și noul președinte ales a semnat după aceea acordul de asociere lucru care a obligat apoi Uniunea Europeană, o obligație pozitivă, scot în evidență, să ajute Ucraina. Se prevede S-a prevăzut un pachet de asistență de 11,2 miliarde de euro pentru șapte ani, începând cu anul 2014. Există, s-a constatat la început o voință politică puternică pentru reformă, din partea noilor factori de decizie în Ucraina. Acum însă vă vedem cum în urma unor uh, schimbări la nivelul uh, conducerii aceste reforme sunt puse în pericol, cât și calendarul pentru reforme se tergiversează. Multe inițiative importante nu, sunt, nu au fost concretizate așa cum trebuia. În ceea ce privește Curtea de Conturi, a luat uh, sub lupă ce se întâmplă în sectorul gazelor naturale, unde Ucraina a fost dependentă direct de aprovizionarea din Rusia și uh, exista un conflict permanent în ceea ce privește achitarea facturilor pentru livrările de gaz, pe de-o parte. Pe de altă parte, de asemenea, sectorul gazelor naturale din Ucraina era o poartă pentru corupție și pentru îmbogățirea unor câțiva indivizi cunoscuți în mod obișnuit drept oligari, care în acest fel au prădat țara. S-au înregistrat uh, îmbunătățiri între timp de când sectorul gazelor naturale acum trece prin uh, gazoductele europene. Am reușit să uh, dobândim o perspectivă de ansamblu asupra sectorului, să controlăm și în acest fel să stabilizăm sectorul gazelor naturale, inclusiv pentru cetățenii din Ucraina. În să țara a intrat acum într-un alt conflict în urma anexării um, a Crimei de către Rusia, încălcând dreptul internațional în urma mișcărilor separatiste din regiunile de Est, Luhansk și Donetsk, care sunt sprijinite de Rusia. Țara a fost dusă în pragul unui război civil mai precis chiar confruntată cu un război civil în aceste regiuni, un conflict care a făcut uh, deja mii de morți. În același timp, cred că trebuie să facem două lucruri în continuare. Trebuie să ajutăm în continuare Ucraina pentru ca această țară să-și să stabilizeze și normalizeze structurile, să continue cu procesul de reformă și să se alinieze la standardele europene. În același timp, însă, trebuie să criticăm atunci când inițiativele de reformă din Ucraina sunt mult sub așteptări uh, și rămân în continuare sub așteptări pentru că asistența are de asemenea un obiectiv, ar trebui să livreze un rezultat și anume uh, această cale deja descrisă a Ucrainei înspre un stat modern european. Regret în, în, așadar că în continuare uh, reforme care trebuia să ducă la modernizarea statului nu au fost realizate reformele se lovesc de multe obstacole. Salutăm asistența acordată de Uniunea Europeană Ucraina, credem însă că aceasta ar trebui să fie legată de asemenea de angajamente luate de guvernul Ucrainei de a îmbunătăți situația generală a țării. Mă gândesc aici de pildă la îmbunătățirea veniturilor, de pildă prin crearea unui sistem transparent de impozitare, transparent și pentru cetățeni, care nu să mm, atace doar venitul cetățenilor, ci și uh, patrimoniile considerabile ale oligarhilor care există în continuare. Cerem de asemenea ca mm, corupția care încă este masivă în această țară să fie combătută în mod eficace lăsându-i uh, un mandat în acest sens agenției create de Uniunea Europeană tocmai în acest scop, agenție care să îi se pună uh, personal la dispoziție din partea autorităților ucrainene, cât și finanțare. Blue. Inițiativa asupra cărora în ultimii ani au existat uh, îndoieli. Salutăm de asemenea um, crearea unor noi instrumente în acest sens. Doamna președintă am amintit deja că anul trecut cu Comisia noastră de control bugetar am realizat o misiune în Ucraina. Acolo Ni s-a comunicat o cifră și anume că două trăimi din procurorii și judecătorii din Ucraina sunt milionari în dolari, lucru care cred că, sincer, nu puteau să-l atingă cu salariul unui funcționar de stat. Trebuie așadar să continuăm lupta pentru a ne ridica la înălțimea uh, încrederii cetățenilor. Cerem de asemenea ca sectorul bancar să fie controlat mai strict, astfel încât fluxurile de capital uh, în străinătate să fie limitate, lucru care merge mână în mână cu uh, crearea unei proceduri de insolvență pentru institutele de credite, ar trebui să impunem condiții pentru sprijinul bugetar și împrumuturile macrofinanciare. Împrumuturile macrofinanciare așa cum s-a întâmplat și în trecut, și Uniunea nu, Europeană nu a fost singură, ci și femeie, femei au fost uh, acordate pentru a proteja sistemul monetar în fața unui crach valutar. Am încercat să păstrăm inflația la un nivel stabil, ce înseamnă stabil 20%, este însă un nivel crescut. În același timp, însă, aici intră, bineînțeles, uh, și uh, crearea unui sistem bancar stabil, lucru care nu a fost tocmai vizibil în ultimii ani. Și în ultimul rând, cerem ca acordarea asistenței financiare care a fost până acum, conform raportului Curții de Conturi acordat ca Ehm, asistență anterioară să fie acum condiționată de atingerea unor rezultate. Cred că a venit vremea să putem eh, evalua altfel aceste rezultate, altfel ca în săptămânile imediat următoare protestelor de pe Maidan. Și în ultimul rând, vina guvernului uh, din Ucraina e în continuare o țară cu un sistem decentralizat. Aici, de multe ori în regiune, nu există structurile necesare de administrație care ar putea să asigure atingerea acestor obiective. Iată de ce trebuie să facem amândouă. Există regiuni uh, de lângă Lemberg sau Lemberg, Liv, de pildă, care au o influență pozitivă asupra evoluției altor părți. Ar putea să ducă așadar uh, la atingerea cu succes a obiectivelor stabilite. Aceste povesti de, succes ar trebui să fie replicate și în alte regiuni, iar în acest sens trebuie să se furnizeze asistență și ajutor. Cam atât în ceea ce privește observațiile noastre uh, la raportul Curții de Conturi uh, pentru care vă mulțumesc și care va contribui cu siguranță la îmbunătățirea relației cu Ucraina, mai ales uh, și pentru cetățenii acest, acestei țări va avea un efect pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă ofer o scurtă perspectivă de ansamblu asupra felului în care s-a desfășurat uh, deplasarea noastră anul trecut în mai. Uh, trebuie să mă duc uh, 10 minute la vot, nu am găsit pe nimeni care să mă înlocuiască, dar uh, în cele din urmă colegul mă va înlocui. Doream doar să vă spun că mi s-a părut uh, regretabil faptul că din cele șapte locuri disponibile pentru delegație, doar trei au fost ocupate. Colegul uh, Țeller, colegul uh, Vos și cu mine. Am fost așadar mult sub masa critică de care avem nevoie în mod obișnuit pentru ca o vizită să fie încununată de succes. Știm că comisia noastră are deja o percepție specială pentru această țară. Trebuie să continuăm pentru că este important. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru, având în vedere uh, sumele imense pe care le aducem. Este în interesul nostru, așadar, să avem o relație strânsă cu această țară. Iată de ce uh, mă bucur că domnul Wagner, uh, direct, uh, șeful grupului de sprijin pentru Ucraina, este aici și domnul Grisam ne-a fost foarte greu să ajungem la un rezultat. Am început în Limberg, dar privind înapoi, sincer, nu era nevoie să fi mers acolo. Există alte locuri în Ucraina unde putem uh, vorbi de o experiență tipică. E frumos, uh, în cele din urmă am ajuns la Kiev, după care uh, am strâns informații, iar domnul Wagner uh, vă va explica de ce în urma tuturor discuțiilor n-am reușit să scap de senzația că invizibilii oligari sunt uh, figuri cât se poate de vizibile în aceste regiune. Și anumiți membri ne-au fost pur și simplu puși în față ca să ne spună ce vreau să auzim. Întrebarea este așadar cât de durabilă e de fapt schimbarea, ce se schimbă în această țară Iată de ce este foarte important să primim actualizarea situației, să vedem cum stau lucrurile acum. Nu am uitat nicio clipă că, de fapt, vizităm o țară care se află în război și că într-o țară în război ne confruntăm cu provocări enorme care au putut fi văzute zi de zi în ceea ce privește plata pensiilor, um, traiul oamenilor din aceste regiuni care trăiesc în anumite condiții nedemne. Am încercat de asemenea să dăm dovadă de înțelegere. Mi-aș dori ca în curând să ne putem deplasa încă o dată în Ucraina. Este foarte important să strângem informații și să ne dezvoltăm o, uh, o idee despre felul în care putem interacționa cu această țară. Am văzut cum uh, prietenii noștri polonezi au relații foarte strânse E, într-adevăr, există acolo o, o mică zonă la frontieră unde uh, interacțiunea funcționează foarte bine și prin uh, sprijinul de vecinătate lucrurile s-au dezvoltat foarte bine. Iată de ce este o inițiativă care merită sprijinită. Cred că avem aici uh, evoluții care merg pe doi uh, vectori. Am avut o experiență neplăcută cu Parlamentul uh, Ucrainei, îngrozitoare pentru că ne-am lovit acolo de rezistența în fața schimbării, unde totul merge foarte lent, există și forțe pro-reformă, însă cred că cea, cealaltă tabără e mult mai numeroasă. Și am văzut de asemenea cum um, efortul permanent al Uniunii Europene a dus uh, la schimbări pozitive în Ucraina. Aș dori să mulțumesc uh, colegului de la secretariat. Excursia, vizita a fost una foarte interesantă. Mi-aș fi dorit într-adevăr să fi fost mai mulți, să fi fost șapte, pentru că ar fi fost foarte important să fim cât se poate de fermi în ceea ce privește Ucraina. Văd că s-au înscris mulți colegi la subiect. În primul rând, ia cuvântul colegul Valesa, vă rog. Madam Chair, am... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt raportorul permanent pentru Ucraina și Comisia uh, Internațională de Comerț. Uh, câteva observații. Uh, unul din principalele domenii de reformă este, vizează lupta împotriva corupției. Au fost fondate foruri specializate care pun în aplicare diferite măsuri pentru lupta împotriva corupției și altor fenomene infracționale pentru ca rezultatele să fie tangibile pe viitor, trebuie ca măsurile actuale să fie uh, consolidate. Care sunt recomandările dumneavoastră pentru această luptă împotriva corupției? Eu mă gândesc de pildă la um, procesarea uh, datelor colectate prin sistemul de e-colectare a impozitelor. În al doilea rând, în ce privește condițiile Eh, eh, care se vor impune pentru un nou program de asistență macrofinanciară. Eh, cred că în Ucraina este necesară adoptarea unei legi cu privire la distribuirea energiei, care încă n-a fost ratificată. În același timp, avem nevoie și de o nouă legislație în ce privește cheresteaua și exportul de produse prelucrate din cherestea și, nu în ultimul rând, în ce privește Uh, uh, energia atomonucleară. Uh, practicile curente contravin regulilor OMC și sunt acordate concesii asimetrice. Noi ar trebui să promovăm înlăturarea acestor elemente iritative care dintre elementele pe care eu le-am prezentat au fost identificate și confirmate și de echipa dumneavoastră, doamnă președinte? Doamna Chinici. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai de înainte, vreau să mulțumesc foarte mult reprezentantului Curții de Conturi pentru excelenta prezentare. Vreau să-i mulțumesc și colegului Zile pentru uh, munca cuprinzătoare pe care a prestat-o. Eu cred că raportul Curții de Conturi este uh, echilibrat, eh, dar și foarte clar. Arată eh, foarte eh, clar care este potențialul de asistență a Uniunii Europene, dar ehm, revelă în același timp și problemele cu care se confruntă Ucraina. Trebuie să rezolvăm aceste probleme pentru ca un viitor program de asistență să fie cel puțin la fel de constructiv în ce privește promovarea progresului în Ucraina au existat progrese și înainte, e drept mult mai lente. Ele au culminat până la urmă în uh, schimbările de regim uh, de acum câțiva ani. Acum există un alt uh, moment de continuare a reformelor, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, a gazelor, a energiei. Progresul așadar este lent, dar este un progres continuu și rezultatele sunt încurajatoare, cu toate că mai sunt multe de făcut. În același timp, uh, trebuie să ținem cont că toate aceste măsuri de reformă au fost uh, luate în condiții de situație de urgență uh, sau de conflict. De aceea avem nevoie de o strategie precisă și de condiționalități foarte concrete, dar trebuie ca obiectivele noastre să fie și să rămână realiste. Ele trebuie să țină cont în Uh, speță de rezultatele tangibile obținute în Ucraina. Aceleași rezultate ne uh, forțează, ne obligă să susținem și în continuare rezultatele uh, până acum obținute. S-a făcut multe, dar trebuie ca aceste progrese să fie consolidate pe viitor. Cred că recomandările de azi ale cursului de Conturi sunt foarte binevenite și pertinente. Dar mă alătur și antevorbitorului meu cu o întrebare suplimentară. Aș vrea să ne oferiți detalii suplimentare în ce privește finanțarea în, din cadrul ajutorului macrofinanciar și macroeconomic și uh, ce condiționalități există pentru a doua tranșă de asistență dacă aveți detalii și uh, care sunt condiționalitățile exacte pentru această doua tranșă de asistență. Cred că uh, ajungem să tratăm împreună uh, punctele 3 și 4, ceea ce nici nu este rău până la urmă. Așadar, uh, puteți să uh, formulați uh, contribuții și comentarii pe marginea ambelor subiecte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc cu secunduri pentru acest uh, raport uh, special. Uh, el este foarte important pentru o serie de, dintre o serie de motive deja anunțate de domnul Zeller și alții. Am urmărit cu atenție evoluția din sectorul, din domeniul justiției și combaterii corupției, în special din punct de vedere al Euronest Vrem să știm uh, care sunt uh, pârghiile cumulate pe care instituțiile internaționale le-ar putea avea și exercita pentru accelerarea reformelor. BERD, uh, BEI și alte instituții, alături de instituțiile Uniunii Europene, au avut deja uh, o, o influență pozitivă asupra uh, transformării sectorul gazelor, de pildă, unde au, s-au impus structuri ceva mai uh, transparente. Deci aș vrea să știu uh, câte ceva despre acest potențial de, de pârghie pe care, de influență pe care l-am avea. În ce privește combaterea corupției la nivel înalt, cred că este un element central pentru noi. Președintele Poroșenko a făcut o numire uh, extraordinară. Noul procuror general al uh, Ucrainei este un fost politician care a avut uh, uh toate șansele de a-și demonstra independența, uh, dar domnul Lucenco se pare că nu prea a reușit acest lucru. Așadar, avem și o problemă a independenței Agenției uh, anticorupție din Ucraina. Vreau să eh, ne oferiți mai multe detalii în această privință. În final, se pare că e-declarația eh, eh, a avut un efect interesant. Zeci de judecători au preferat uh, să se pensioneze anticipat în loc să completeze declarațiile lor de uh, interese și uh, venituri. Da? Deci, poate că și alte țări ar putea să urmeze exemplul dat de Ucraina aici. Eu cred că recomandările raportului sunt corecte. Aș mai adăuga ceva în privința acestei pârghii comune pe care instituțiile internaționale le-ar putea uh, exercita și respectiv aș vrea să știu care sunt uh, acestea. Domnul Hanutacula. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Este prima dată că fac parte din această comisie ca membru de plin iau locul domnului Tyrer, care a fost un membru de bază acestei comisii și știu că n-am o sarcină ușoară în, al, în locul ei. Mai întâi vreau să vreau să-i mulțumesc domnului Fazacoș, fostul nostru coleg, acum reprezentant al Curții de Conturi Europene, Uh, pentru efortul său depus. Îmi amintesc că erați un bun tenismen pe vremea când eram colegi. Vreau să vă mulțumesc pentru acest raport uh, echilibrat, dar și solid în același timp, care um, schițează posibilitățile de intervenție pe viitor uh, ale Uniunii Europene în Ucraina. Este o bază de lucru foarte bună pentru activitatea noastră în Comisia Cont. Mai întâi trebuie să notăm că Ucraina a trecut prin vremuri foarte grele în această perioadă de evaluare care a început cu uh, Revoluția Portocalie și care a culminat cu uh, conflictul uh, cu Rusia. Să nu uităm nici care a fost impactul crizei economico-financiare asupra Ucrainei. Ucraina rămâne uh, în continuare cea mai coruptă țară din Europa. De aceea cred că Uniunea Europeană trebuie să fie în continuare un facilitator uh, în relația cu Rusia, dar să fie și un facilitator pentru mai multă democrație. Trebuie să avem și o transparență și o trasabilitate mai bună a ajutorului asistenței Uniunii Europene pentru uh, Ucraina. Monitorizarea implementării reformelor trebuie să devină mai eficientă. Toate uh, reformele, ca și toată activitatea de asistență a UE pentru Ucraina, trebuie să combată toate formele corupției. Trebuie să existe stimulente pentru uh, continuarea reformelor, dar cred că uh, Uniunea Europeană poate avea, contribui cu o valoare adăugată, cel puțin în domeniul educației, administrației publice și altor câteva. Mulțumesc că uh, uh, în numele domnului Gresle vreau să mă înscriu și eu la cuvânt. Uh, și eu am participat la delegația în Ucraina în mai anul trecut, ceea ce este totuși o perioadă lungă. Și mă amintesc încă foarte bine de discuțiile pe care le-am avut acolo unul din lucrurile care m au frapat acolo și despre care am vorbit mult a fost uh, corupția. Am vorbit despre cadrul uh, de reglementare pentru lupta împotriva corupției, am uh, vorbit cu reprezentanța autorității de combatere a corupției, dar și cu ONG-urile anticorupție, care se pare că și ele au o cultură destul de dezvoltată în Ucraina. Poate că uh, ar fi oportun ca uh, domnul Wagner să ne spună care sunt schimbările în cultura uh, anticorupție care au intervenit în ultima perioadă. Domnule Fazakaș, m-a frapat proporția asistenței Um, financiare a UE care este destinată susținerii administrației publice centrale din Ucraina. Când am pus întrebări um, legate de această problemă în Ucraina, atunci uh, ni s-a spus din cauza situației actuale și într-adevăr era o situație de conflict, nu este ușor să dai socoteală pentru fiecare ban care a fost uh, trimis uh, acolo și că tocmai din aceleași motive și Guvernul Central și Administrația Centrală are nevoie de sprijin susținut. Uh, care a fost uh, sentimentul dumneavoastră. Uh, sunteți îngrijorați cu destinația și alocarea finală a acestor sume de bani sau credeți că uh, trebuie să acceptăm pur și simplu această uh, situație actuală. Dar mai întâi aș da cuvântul domnului Wagner din partea comisiei cu care ne-am întâlnit la comisie și am discutat deja unele din aceste aspecte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru comentariile făcute privind raportul de audit și pentru a începe cu elementele cele mai pozitive, ați aflat probabil că Comisia a acceptat toate recomandările din raport, ceea ce arată că în ceea ce este conținutul se înregistrează un uh, acord larg. Acum mai fac un pas înapoi și să subliniez relevanța politică pentru Ucraina, care s-a aflat de la, încă, încă de la început pentru acest raport, pentru Ucraina, s-a luat o decizie politică pentru a sprijini, stabiliza și a sprijini țara după aceea activitatea Comisiei și a delegațiilor europene a intrat în joc în ceea ce privește punerea în aplicare și ne dăm seama, ne bucurăm că acest lucru a fost recunoscut în raportul misiunii și în raportul de audit. Consider că este la fel de important să reamintim cu asemenea ocazii care sunt schimbările ce au avut loc de la evenimentele din Maidan. Să nu uităm, la nivel macroeconomic, aceasta că Ucraina era o țară pe punctul crizei economice, o țară uh, unde oamenii murau pe capete și am uh, început la nivelul guvernului să se pună în aplicare reforme, așa cum țara nu mai văzuse de peste 20 de ani uh, de la uh, independență. Și să ne reamintim că zeci de ani Ucraina a avut parte din URSS, apoi au existat două decenii pierdute după obținerea independenței și abia din 2014-2015 se desfășoară reforme, deci acestea au devenit posibile. Trebuie să recunoaștem, deci, să subliniem ceea ce spunea și Curtea în raportul său, și anume că a fost o soluție de urgență. O mare parte a acțiunilor făcute la ora aceea au fost de urgență, pentru că uh, acestea sunt necesare în situații de urgență și așa cum și raportul l-a recunoscut, abia mai târziu se uh, ia o abordare strategică. Și uh, iată, deci este important să se recunoască tot ce s-a făcut și o să dau uh, câteva exemple la sfârșit pentru a răspunde și unor, unor întrebări. Este foarte important apoi să se enumere și cele ce s-au făcut după prima fază de stabilizare. Fiindcă înainte de, de publicarea raportului, în ultimele 20 de luni, Uniunea Europeană a instituit un program care se concentrează pe aceste aspecte care țin de uh, guvernanță transparentă și uh, răspunzătoare. Ce înseamnă acest lucru? O să, o să folosesc câteva formule aici, cum ar fi descentralizarea, care este extrem de importantă pentru viitorul Ucrainei, pentru ca regiunile și municipalitățile să capete mai multe drepturi, Uniunea Europeană are unul dintre cele mai mari programe de sprijin în acest sens, care va căpăta și mai mult timp. și cred că uh, Uh, acum și, cred, și așteptăm cu nerăbdare să vă primim în Ucraina, fiindcă veți putea vedea și cum este pus în aplicare acest uh, program. Apoi, programele, încă un nou program anticorupție care a fost instituit zilele acestea și a început să fie aplicat concret de o agenție daneză de experți internaționali care au fost uh, activi în domeniu și înainte și care se concentrează exact pe aceste domenii despre care vorbiți dumneavoastră. Este vorba despre consolidarea instituțională, inclusiv cu Parlamentul, unde uh, există, um, se poate face foarte mult control la nivelul culturii, la nivelul uh, politice și în ceea ce privește noile agenții instituite. Toate acestea vor dura timp dar, cum spuneam, am uh, clădit aceste structuri care vor putea însoți acest proces în următorii ani. Există și un program mai mic uh, și în ceea ce privește statul de drept, fiindcă, într-adevăr, reforma justiției este crucială. Un lucru despre care s-a discutat prea mult reprezintă pă, părerile economice, perspectivele economice, mai bine zis, ale acestei țări, iar noi suntem convinși la Comisie că dacă Comisia și statul de drept, deci dacă uh, ar reuși să fie aduse sub control, situația economică va intra și în normalitate, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, există foarte mulți bani în țară și mai mult în afara țării, uh, care, într-o situație de stabilizare, în care inflația ar scădea la 10-12%, ar reveni, bineînțeles, în țară. Administrația publică trebuie reformată și aceasta este o reformă extrem de importantă, fiindcă este foarte important ca, în afară de aceste uh, faze ale trecutului la care, despre care a vorbit raportorul și doamna Gresle, este important să existe uh, energie nouă în acest sistem uh, instituțional. Perioada de, um, perioada de raportare care nu s-a uh, împlinit, care nu s-a încheiat, încă, deci nu este reflectată încă în rapoarte, dar acestea sunt lucrurile care au fost înfăptuite. Suntem de acord cu toate recomandările pe care le-am primit, avem planul de acțiune pe, puse deja pe picioare, unele recomandări au fost deja aplicate, altele urmează să fie aplicate. Vreau să vă vorbesc pe scurt despre să vă răspund la câteva întrebări adresate cu privire la sistemul macrofinanciar. De fapt, în legătură cu acestea, vă poate răspunde mai bine colegul meu de la sectorul financiar, la serviciu financiar, în ceea ce privește organizațiile internaționale și cooperarea cu acestea, Uniunea Europeană și altele, din cât te-am auzit eu, nu uh, există multe țări care să aibă o cooperare așa de strânsă, care începe cu alinierea și armonizarea condiționalităților care uh, sunt diferite la nivelul ciclurilor și sistemelor juridice, uh, IBRD, uh, Fondul Monetar Internațional și așa mai departe, dar în ceea ce privește managementul uh, finanțelor publice, revizuirea noi strategii PFM a fost condusă de Banca Mondială și de alte și alți donatori internaționali s-au aliniat și ei, deci există foarte multe proiecte coordonate uh, de pildă cu Statele Unite ale Americii, care ne permite să dublăm bugetul pe care l-am avea, l-am primit din partea europeană. Și alte domenii unde această cooperare are loc, uh, gazele naturale, sectorul bancar și foarte mult în ceea ce privește activitatea anticorupție, unde cooperarea este foarte strânsă. Vreau să vă spun câte ceva și despre societatea civilă, care este una dintre, principi, este una dintre principalele motoare de schimbare din țară, fiindcă, bineînțeles, există foarte mulți uh, la putere din uh, vechea gardă, iar societatea civilă uh, face mare efort și suntem de acord că și partenerii Ucrainei trebuie să-și facă sentite prezența pentru ca, la, pentru, că, pentru ca guvernul, guvernul, fiindcă există o schimbare între timp, să fie menținută pe făgașul cel bun. Și în cele din urmă, în în ceea ce privește domeniile unde s-au înregistrat schimbări, printre acestea se numără sistemul bancar, sectorul bancar. S-a vorbit despre acesta ca un domeniu care există în continuare provocări, dar dacă ne uităm ce s-a făcut deja, în ceea ce privește închiderea acelor uh, bănci uriașe care nu făceau decât uh, să fure uh, banii contribuabililor și uh, bani din investițiile internaționale să le ducă către buzunarele unora, acestea au fost închise, multe dintre ele, printre care și privat bank, uh, Există și uh, un, această, această bancă era și un risc politic, fiindcă datoria s-a reprezentat 7% din PIB, iar interesele oligarhice din partea acestei uh, bănci erau uriașe, nu se poate naționaliza pur și simplu, deci a existat o strategie și foarte mult curaj pentru închiderea acestei bănci. Un alt domeniu reprezintă gazele naturale. Uh, Aducerea gazelor, prețului gaz, la gaz natural la uh, nivelul pieței a fost o povară pentru populație. Noi venim cu eficiență energetică și așa mai departe. Și, în egală măsură, acest lucru a dus la o situație în care naftogaz, care până acum reprezenta un procent cu două cifre din deficitul național, este pentru prima dată uh, aducătoare de profit uh, deci profitabil puțin. Și încă un domeniu, uh, bineînțeles ceea ce trebuie făcut mai mult, este uh, um, um, poliția rutieră. Și dacă vorbești cu oamenii, ei îți vor spune că, da, își dau seama că, iată de, de un an de zile, nu ne-am mai oprit poliții și nu ai ieșit pe dreapta poliției și doar ca să le dăm mită. Deci, iată, lucrurile se schimbă. Uh, Apoi, achizițiile, sani- achizițiile publice sanitare, iată și aici se dezvoltă lucrurile, se întâmplă achiziții publice în afara sistemului corupt. Da, Vorbitorii se întrerupt. În ce scuze, la 8 jumătate avem o reuniune într-o altă parte a clădirii și nu avem prea mult timp. Este foarte interesant ce ne spuneți, dar vă rog frumos să vă respectați timpul alocat. O să mă opresc aici, fiindcă atât vreau să vă dau această listă în ceea ce privește achizițiile publice. Deci lucrurile se mișcă și statul devine din ce în ce mai transparent. Mulțumesc, mulțumesc domnule Fazies. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, membrilor pentru comentariile făcute. Spre deosebire de domnul Wagner, care se este mandatat să vă ofere informațiile cele mai recente, ca raportor, eu trebuie să mă rezum la constatările acestui raport care a fost făcut la sfârșitul 2015. Deci, eh, eh, eh, deci, unele întrebări, vi le pot, deci unele întrebări, la unele întrebări vă pot răspunde bilateral la o cafea, deci dumneavoastră, dar de asta v-am spus că acest subiect este unul foarte sensibil, iar eu ca maghiar Mm, urmăresc cu atenție ce se întâmplă în Ucraina, dar uh, nu trebuie să am o opinie politică și nu trebuie să depășesc acest raport, fiindcă raportul este subiectul de discuție de astăzi. În primul rând, vă mulțumesc că ați vorbit despre corupție. Există foarte multe recomandări în acest raport în care se spune că pentru o asistent că este nevoie de o aplicare corectă a EFSI și am citit raportul dumneavoastră privind misiunea de acum un, de acum un an din Ucraina, care a depășit mandatul acestui raport și sunt de acord că e E interesant să vedem câte instituții anticorupție au fost create în Ucraina, dar se așteaptă dovezi clare că se întâmplă ceva. Iată de ce vă spun că aplicarea asistenței ar trebui să fie condiționată de aceste rezultate. Nu totdeauna se spune că nu e vorba doar de bani, e vorba și despre influența politică. Domnul Wagner se ocupă de asta și în dialogul dumneavoastră cu autoritățile ucrainene ar trebui să subliniați întotdeauna importanța pe care importanța faptului ca uh, reformele ar trebui să fie aplicate, nu doar demarate. În ceea ce privește chestiunea comercială, Asta nu ținea de mandatul auditului nostru. Vă pot uh, răspunde poate mai târziu, dar nu ținea de auditul nostru. Iar în ceea ce privește efectul de pârghie și cooperarea cu instituțiile internaționale, în raportul nostru vedeți că am, uh, am apreciat cooperarea cu FMI și am avut chiar uh, următorul comentariu. Rodul principal în acest sens a trebuit făcut chiar de Uniunea Europeană se spune la noi cine cere muzica să și plătească și uneori aveam impresia că Banca Mondială și femeile ne, ne dădeau ordine, după care Comisia Europeană și <coughs> contribuabilul european trebuia să scoată banul din buzunar. Dar oricum s-a, făcut, s-a dat dovadă de cooperare, aceasta a fost uh, strânsă și frecventă și întotdeauna la nivel orizontal uh, subiectul principal era uh, combaterea corupției în primul rând s-a dorit uh, verificarea cazurilor de corupție și în momentul în care acestea erau depisate trebuiau uh, oprite imediat. În ceea ce privește procurorul general, Asta s-a întâmplat anul trecut, deci nu, este, nu se regăsește în auditul nostru. Vă pot uh, spune eu po- povestea, dar răspunsul care, pe care l-am primit este că Uh, s-au instituit mai multe organisme, dar noi așteptăm rezultatele acestor organisme. În ceea ce este declarația, acesta este un subiect politic, deci nu a făcut obiectul auditului nostru. Dar, domnule Țelă, și dumneavoastră a spus pe bună dreptate în raport acest lucru, în ceea ce privește sprijinul bugetar la, și plățile în avans și plățile urgente, mi-a plăcut foarte mult raportul dumneavoastră privind misiunea de anul trecut, dar, la care, din păcate, nu am putut participa uh, din cauza unor alte angajamente, dar m-am bucurat să citesc că ați eh, criticat, dar și recunoscut că eh, acest lucru s-a întâmplat și în alte cazuri, dat fiind situația specială a Ucrainei, s-a înțeles că nu trebuie prelungit și continuat eh, aceste plăți și că e nevoie să se Uh, soluționeze situația în Ucraina. Iată răspunsurile mele. Vreau să-i mulțumesc domnului Wagner pentru, pentru informațiile oferite în ceea ce privește evoluția cele mai recente și așa cum am spus în, în raport la concluzii generale, asistența europeană în Uniunea, în Ucraina a fost foarte folositoare și ar trebui să continuăm, așa cum a spus și domnul Țeler, să facem uh, tot posibil pentru ca asistența europeană în Ucraina să facă din Ucraina o, o țară unde lucrurile să, să funcționeze cum trebuie. Uh, mulțumesc și pentru răspunsurile dumneavoastră și uh, așa cum, uh, cum a spus uh, colegul nostru, dacă nu, s-a, nu v-a răspuns toate întrebările, o să vă răspunde poate la o domnul Zeller. Mulțumesc. Din păcate n-am uh, foarte mult timp să răspund uh, la diferitele detalii prezentate dar uh, pot să mă alătur celor spuse de doamna, domnul Fazacoș și în prisma propriei mele experiențe personale. Și în Ucraina și în alte părți e bine să ai încredere, dar e și mai bine să și ai control. Dacă ne uităm la Uh, distribuția uh, puterilor uh, în Ucraina, am constatat că în eșalonul 2-3 al puterii, al administrației, există suficienți oameni din rândul celor care au, au protestat în Maidan, Um, oameni noi, oameni interesați, dar care nu au uh, pârghii suficiente, nu au putere de decizie. Tocmai acești oameni trebuie <laughs> susținuți în uh, uh, strădania lor și eforturile lor pentru schimbarea Ucrainei. Dacă mă uit de pildă la situația în care un un consilier de stat trebuie practic să se autofinanțeze uh, în activitatea uh, de guvern și uh, dacă, dacă o persoană câștigă mai puțin în dezvoltarea relațiilor economice într-o funcție guvernamentală decât în sfera privată, atunci e dificil să găsești o motivație. Sau, de pildă, când afli că bugetul uh, din 2016 uh, nu a prevăzut uh, dotarea unei autorități de combatere a corupției cu anumite spații și mijloace tehnice rapoartele și misiunile Comisiei Europene au descoperit această stare de fapt și doar o intervenție pe lângă președintele statului a putut determina o ajustare a bugetului național. Ehm, președintele Autorității de Combatere a a corupției um, arată că um, este supra-solicitat și surmenat chiar de multitudinea de dosare care uh, se tot acumulează pe birourile uh, uh, și în holurile agenției din lipsă de personal, din lipsă de dotări. Și asta în, cazul, în situația în care dosarele vizează tocmai delapidarea unor fonduri de ordinul de mărime a 10 milioane de rivan, valuta locală, ceea ce este totuși <laughs> foarte greu de acceptat. Tocmai de aceea susțin și eu să-i sprijinim pe acei tineri funcționari, pe aceia care sunt favorabili Uh, evoluție și progresul și nu doar la Lviv, ci și la Dnipropetrovsk și în alte părți din estul Ucrainei, unde cred că aceste intervenții și sunt și mai așteptate. Um, în uh, într-o țară care uh, exportă 70% din produsele sale, o țară, eh, un, un, un funcționar a eh, spus foarte clar, dacă vreți să ajutați această țară, nu îi susțineți administrația centrală. Este eh, o situație foarte dificil de gestionat. În același timp, există o presiune foarte mare asupra politicienilor și prezentanților autorităților din Carpatia, din partea de vest a Ucrainei. Carpații ucraineni adăpostesc astăzi ultimele păduri virgine din uh, Europa. Uh, aici uh, există defrișări masive unde sunt implicați în actele de corupție și ilegalitate și până ultimii pădurari din, din, din sate. Deci există o situație în care se speculează pe diferitele Uh, lacune ale legislației europene pentru a se face profit dintr-o situație greu controlabilă. Dacă mai există alte uh, comentarii, mă bucur să le primesc și eu cred că în uh, beneficiul cetățenilor din Ucraina trebuie să continuăm asistența oferită Uh, Ucrainei, dar această asistență trebuie să devină mai vizibilă și trebuie să devină mai tangibilă uh, pentru cetățeni, trebuie ca succesele să fie mai vizibile. Mulțumesc uh, domnului Sabol ca și Curții de Conturi pentru raportul excelent. Mulțumesc, domnule Zeller. Mare păcat că nu avem suficient timp la dispoziție să discutăm acest subiect extrem de interesant și sigur am fi putut să discutăm uh, mult mai mult. Mulțumesc colegilor care au dat cuvântul. Ajungem la ultimul punct de ordine ordinea de zi. La urmă, ne întâlnim uh, apoi la 8 în Winston Churchill. Nu ne putem teleporta, deci trebuie să terminăm mai devreme. Vă rog, deci, să nu vă, să nu vă întindeți prea mult, fiindcă nu putem aloca mai mult de un sfert de oră acestui punct de ordine de zi. Încă dată, raportul este domnul Zeller privind asistența pentru aderare a auditul. Sorry, Mr. Fazekas, perhaps you could open the discussion. Domnule Fazekas, poate doriți să deschideți discuția. Da, e misiune imposibilă, domnule președinte. Să vă prezint acest raport foarte important privind Balcanii Occidentali ca apoi uh, domnul Țeler și alte persoane interesate să ia cuvântul. Poate putem uh, discuta la o cafea uh, sau, nu știu, altceva. Pentru, ce? Pentru ca cei care vor să participe la următoarea reuniune să plece cu dumneavoastră și restul să rămână. Vă rog foarte, foarte pe scurt. Da, bine, o să... Bine, putem să să amânăm după descărcarea din aprilie. Domnul Zelă, ce părere aveți? Eu unul aș uh, fi în favoarea unei amânări și vă spun de ce. Și acest raport este unul foarte important, dar este și mai cuprinzător decât cel uh, legat de Ucraina. Este pentru prima dată că uh, Curtea de Europeană de Conturi a, a efectuat un meta-audit care vizează mai multe țări din uh, regiunea Balcanilor Occidentali și uh, este un raport care cu siguranță va conta și în evaluarea la mijlocul perioadei de referință. Deci neapărat avem nevoie de mai mult de 10 minute pentru așa ceva, domnule președinte. Mulțumesc. Cred că este o uh, opinie foarte pertinentă. În acest caz uh, amânăm pe luna aprilie această dezbatere. Mulțumim foarte mult, domnule Fazacaș, pentru sugestie. Sunteți înțelept ca întotdeauna și cu asta trecem la, dif, la diverse, nu avem nevic, data următoarei reuniuni. Domnul Fazacaș. Doamna Gresle zicea că îi părea rău că participarea la delegația noastră în Ucraina nu a fost atât de consistentă pe cum și-ar fi dorit și eu regret că n-am putut să particip uh, la această delegație, dar domnul Cucan uh, poate să vă confirme că uh, ori de câte ori sunt invitat, îmi face foarte mare plăcere să mă alătur delegațiilor dumneavoastră. De această dată însă Mă, uh, singura mea rezervă era legată de faptul că țările vizitate de noastră nu uh, fuseseră auditate de noi. Deci mă gândeam, uh, este sau nu oportun sau nu să mă alătur delegației dumneavoastră. De Eh, însă de acum încolo pot să vă spun și în numele Curții de Coturi Europene, ori de câte ori veți invita un eh, membru al Curții pentru a eh, vă însoți într-una din delegații, vom, vom da curs cu prioritate acestui invitații. Mulțumim, atunci vă invităm la o cafea sau poate mai târziu și la o bere. Okay, well, one final thing. I understand the, uh, the, the, the director uh, is... Um, domnul director din partea comisiei este aici. Îmi pare rău, uh, domnule director, că v-am amânat și dumneavoastră intervenția. Uh, dau seama că mâine va trebui să vă întoarceți, um, um, dar asta este problema cu întâlnirile de la Strasburg uneori, uneori uh, nu reușim, mai ales în întâlnire de seară, să